Good morning, colleagues. Uh, Bună ziua, dragi colegi. Haideți să începem activitățile noastre de astăzi. Mulțumesc foarte mult. Este prima ședință de anul acesta, așa că vă urez la mulți ani și un an 2020 uh, uh, plin de succese. Va fi un an uh, foarte complicat și foarte plin, cu multe întâlniri. Sper că vom avea succes. Suntem prezenți pe internet, ca de obicei, avem interpretare disponibilă în 22 de limbi. Hotărârile coordonatorilor din decembrie au fost primit, trimite, trimise tuturora um, pe 4 ianuarie anul acesta. Trebuie să aprobăm uh, procesul verbal de la ședințele din 4 și 5 decembrie de anul trecut, dacă toată lumea este de acord. Trecem acum direct la vot. E vorba de actul delegat al Comisiei care modifică regulamentul 347 din 2017 al Parlamentului și Consiliului în ceea ce privește lista Uniunii de proiecte de interes comun. Ce votăm astăzi? Ei bine, o obiecție dacă adoptăm sau nu moțiunea care obiectează la folosirea actului delegat conform uh, regulii 111. Trebuie să vă amintesc că această solicitare de a vota de cât la ITRE a fost supusă de mai mulți de 8 membri de la cel puțin două grupuri politice. Trebuie să vă amintesc că întâi facem un vot de încercare și apoi votăm propriu-zis, dar vă reamintesc înainte că dacă votați pentru votați pentru adoptarea moțiunii de rezoluții care va uh, uh, respinge lista de proiecte de uh, interes comun. Dacă nu sprijiniți lista respectivă, votați deci yes, uh, adică da, și uh, dacă nu, atunci uh, înseamnă că nu sprijiniți această moțiune care respinge lista respectivă. Începem cu votul de test sau încercare. Am deschis votul. Este prima dată când conduc o ședință de vot Dacă toată lumea a votat, închidem votul. Bun. Eh, excelent. Acum, dacă toată lumea este gata, haideți să votăm pentru sau împotriva rezoluției care obiectează la folosirea actului delegat respectiv și am deschis votul. Toată lumea a votat. Vă mulțumesc. Am închis votul. Și rezultatul e următorul. Putem să arătăm pe ecran acest rezultat. 73 pentru, 17 um, uh, obține, 54 împotrivă rezoluția aceasta nu se adoptă și deci vom merge în continuare cu lista propusă. Prima dezbatere din această dimineață. Sunt colegi care au venit numai ca să voteze. Îi rog pe aceștia. Haideți, le dăm două minute să părăsească sala, să meargă la alte ședințe și comisii și începem discuția peste două minute. So you can run through... Ok, colleagues, uh, let's start. Because... Dragi colegi, haideți să ne apucăm de treabă. Avem două dezbateri uh, foarte importante care trebuie purtate înainte de pauza de prânz. Punctul 6 pe ordinea noastră de zi, un schimb de opinii, uh, o abordare europeană globală privind stocarea energiei. Uh, Comisia noastră a hotărât să redacteze un raport de proprie inițiativă cu acest titlu, o abordare europeană globală privind stocarea energiei, element uh, foarte important pentru tranziția energetică, integrarea tot mai mare a regenerabililor în mixul energetic de electricitate înseamnă nevoia de a avea soluții de stocare. Raportorul ne va prezenta prioritățile din proiectul de raport și apoi va avea loc un schimb de vederi cu raportorii din umbră și cu alți membri. Am uh, programat 55 de minute pentru această discuție. Hai o oră. Dau cuvântul imediat uh, doamnei Claudie, Claudia Gamon. Aveți min, cuvântul, doamna Gamon. Dragi colegi, vă rog să păstrați liniștea și să urmăriți dezbaterele în liniște. Mulțumesc foarte mult. Dragi colegi, scopul nostru comun este acela de a avea o economie neutră de punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon, de aceea electrificarea va crește foarte mult. Unii spun că cererea de energie va crește foarte mult, chiar se va dubla. E nevoie deci de nevoi de stocare a electricității și în această tranziție energetică e nevoie de flexibilitate pentru că avem această volatilitate adusă de ponderea tot mai mare a regenerabilor în mixul energetic și în producția producția de electricitate uh, mai cu seamă. Toată lumea trebuie să um, adopte aceste uh, reflexe, toți operatorii, și exact despre asta e vorba în raport. Avem trei priorități. Neutralitatea, Uh, abordarea regenerabilor și securitatea sau siguranța energetică în acest context al uh, stocării uh, energiei. E foarte important să ajungem la decarbonizare și e bine să avem și rețele inteligente, printre altele. Atunci când comparăm diferitele tehnologii de stocare, uh, vedem cât sunt de eficiente, dar și care este amprenta lor carbonică. Vom avea nevoie de o analiză astfel completă. E mai bine să avem o neutralitate tehnologică. Fiecare tehnologie trebuie analizată individual și în perspectivă. Să vedem, deci, care sunt tehnologiile astăzi, cum stăm cu ele, care e potențialul lor și cum sunt uh, Uh, din Austria. O să încep cu tehnologia PEMS, care se pare că aduce și neutralitate și mare capacitate de stocare, peste 70%, însă nu se știe încă care este potențialul care rămâne de exploatată acestei tehnologii în europeană. În orice caz, acesta trebuie folosit și să fixăm și priorități să ne gândim cum aceste proiecte de stocare și aceste fabrici uh, de pompare ar putea să răspundă nevoilor uh, utilizatorilor. Cât privește mediul, unii cercetători spun că ar fi bine să uh, modificăm și să îmbunătățim instalațiile actuale și nu să subvenționăm ulele noi și neeficiente cât privește hidrogenul verde și din surse regenerabile, el aduce o serie de uh, avantaje, punct de vedere al uh, sezonalității, al transportului și așa mai departe. Apoi, uh, o abordare armonizată din punctul de vedere al standardizării și clarificării. Încă o dată, nu avem o comparație între aceste tehnologii Apoi, uh, bateriile vor juca un rol deosebit când vine vorba de stabilitatea uh, rețelelor. În general, bateriile sunt produse în afara UE și, bineînțeles, trebuie văzut ce electricitate este folosită pentru producerea de baterii. Asta înseamnă și o amprentă ecologică variabilă. Bineînțeles că nu dorim să încurajăm dependența de importuri de materii prime și ne concentrăm pe uh, concepție și producție circulară. Deci, baterii produse în Uniunea Europeană. Există un plan strategic pentru producția de baterii în UE. Strategia aceasta trebuie să fie implementată, iar comunicarea pe pactul ecologic Green Deal conține și legislație specifică pe baterii. Vom avea nevoie de o, de o analiză clară a uh, Uh, ciclului de viață și al amprentei ecologice carbonice și să vedem uh, ce impact au bateriile în gospodării cu încărcătoare uh, inteligente, inteligente și modul în care te poți alimenta de la aceste sisteme. Apoi, stocarea și integrarea sectorială. Aceste tehnologii merg mai ales în zonele mai populate, foarte populate, și stocarea termală este interesantă în sensul că se pot folosi centralele termice, mai ales în zonele mai puțin uh, populate. Există o serie de pierderi de, și producție de uh, căldură reziduală de la clădiri, de la alte instalații care poate fi folosită și în acest sens. Cerul au și consumatorii, ne punem întrebarea de asemenea în această dezbatere, așa după cum am spus. E vorba de flexibilitatea stocării în gospodării, ă, apoi ă, folosirea acelor rețele inteligente. În directivele privind ă, piața energiei există niște prevederi, dar nu complete în acest sens. Și în sfârșit aș menționa niște obstacole de reglementare care persistă. E vorba de dubla încărcare și fiscalitatea dublă pentru anumite situații când produci, dar și consumi electricitate, apoi dereglementarea, iar criteriile de durabilitate nu fac parte din criteriile care intervin aici și cred că trebuie să se lucreze la asta și să se schimbe cât mai curând posibil. Apoi aprobarea proiectelor de interes comun și aici uh, trebuie să vedem uh, procedura, dacă merge, probabil că ea merită să fie îmbunătățită. Apoi cercetarea și inovarea, cu importanța sa bine cunoscută. N-am avut suficiente proiecte de cercetare desfășurate, implementate pe teren prin Orizont 2020 și cred că ne, trebuie să ne concentrăm mai mult pe punerea pe piață a acestor idei și așa mai departe. Toate aceste lucruri uh, vor apărea în acest, uh, și apar deja în acest proiect de raport. Sper că le veți lua în considerare și că mă veți ajuta să finalizez acest raport. Uh, discuția va fi una foarte interesantă și mă bucur că Parlamentul își dorește o astfel de inițiativă Um, din timp. Mulțumesc foarte mult, doamnă Gamon, pentru că ne împărtășiți intențiile dumneavoastră. Succes în redactarea acestui raport, un subiect foarte important și multe argumente apar. Aici, acum dau cuvântul uh, raportorilor din umbră de la diferitele grupuri politice. Vreau să-i rog să nu depășească două minute. Încep cu PPE, doamna Maria Spirachi. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, să vă spun că eu nu prea înțeleg uh, care este perimetrul acestui raport și nu cred că avem informații suficient de bune de la doamna raportor. Subiectul este foarte amplu, dar nu înțeleg unde se bate cu acest raport, ce se dorește eu cred că trebuie să ne concentrăm pe problemele de reglementare, juridice, pe comercializare și pe viabilitatea proiectelor respective. Condițiile în care ponderea generabilor în mixul energetic electric va uh, crește în curând. Trebuie ca aceste surse de energie alternativă să fie integrate Uh, cumva în mixul energetic și atunci stocarea este esențială. Ea aduce flexibilitatea și siguranța aprovizionării cu uh, electricitate. Poate să contribuie, deci, la siguranța energetică și generarea flexibilă de energie este favorizată în acest sens. Stocarea uh, energiei poate să ducă la decarbonizarea și altor sectoare economice și să favorizeze folosirea energiilor regenerabile în alte domenii, transport, clădiri, construcții și așa mai departe. Bateriile, ceea ce propune doamna raportor, această desfășurare la scară nu este una realistă. Avem surplus de regenerabile și de electricitate și care poate să fie stocată pe timp îndelugat. Și aici mă refer la hidrogen. Hidrogenul folosit industrial poate să ducă la multe uh, utilizări în transport și așa mai departe. Problema stocării uh, electricității nu este una care poate să, stea, să fie independentă de restul componentelor mixului energetic, gaz, uh, cărbune și așa mai departe problema este sustenabilitatea, cât de mult ne permitem aceste surse și securitatea sau siguranța, toate acestea în optica tranziției energetice. Trebuie să încurajăm piața să facă acest lucru prin mecanismul cererii și ofertei. Directiva revizuită pentru electricitate aduce prevedere ce privește stocarea. Dar uh, avem So we have to, to think Va trebui să ne gândim și la această perspectivă. Deci va trebui să discutăm dacă solicităm comisiei să vină cu o nouă propunere legislativă cu privire la cuplarea sectorială, să discute revizuirea regulamentului TNE și aici aș dori să vă reamintesc că, în conformitate cu regulamentul TNE, uh, proiectele de stocare nu sunt eligibile pentru granturi europene, doar pentru studii deci ar trebui să evaluăm uh, uh, fezabilitatea financiară a acestor proiecte, iar în ceea ce privește serviciile și restricțiile, atunci trebuie să ținem cont și de uh, operatorii privați. Deci va trebui ca uh, Comisia Europeană să uh, stabilească reguli de piață și să stabilească un obiectiv obligatoriu pentru Uniunea Europeană, în conformitate cu strategie eu uh, iau cuvântul pentru prima dată pe marginea acestui raport și doream să spun că nu am primit nici măcar uh, un mail din partea raportorului pentru a începe să muncim pe acest uh, proiect. Mulțumim, domnul Nins, uh, fug la Island în numele socialiștilor. Mulțumesc. Mă bucur că începem această dezbatere foarte importantă în ultimii ani am asistat la evoluții extraordinare în ceea ce privește tarifele la energie, uh, prețurile la turbinele solare și la panourile solare, turbinele oriene au scăzut foarte mult. Uh, e necesar pentru că acest sector al surselor regenerabile este foarte important pentru a atinge obiectivele de la Paris. Dar Uh, principalul subiect uh, îl reprezintă stocarea energiei care face obiectul acestui raport, pentru că, bineînțeles, că uh, dacă căldura se pierde pe geam sau dacă becul nu funcționează, Uh, opinia publică nu va fi mulțumită, deci avem uh, nevoie de o strategie de stocare acestor uh, a energiei provenite din sursele regenerabile. Eu cred că avem patru posibilități în acest sens. În primul rând, avem bateriile. Am constatat o creștere foarte mare a cererii la baterii în ultimii ani. Va trebui să vedem cum putem să le sprijinim și mai mult. În al doilea rând, avem uh, stocare uh, electrochimică. Când folosești uh, surse regenerabile, poți să stochezi energia în hidrogen și trebuie să încurajăm și această pistă, apoi stocarea termală menționată de către raportor, deci se încălzește, de exemplu, apa și după aceea depozitarea mecanică Uh, poți, de exemplu, să acționezi uh, o uh, elice și astfel se poate folosi această energie. Deci, cred că trebuie să ținem cont de toate aceste posibilități și să folosim această ocazie pentru a pregăti o strategie pentru a orienta resursele financiare și fondurile europene. Raportoarea a menționat regulamentul TNE, sunt de acord cu ea menționează și programul Orizont 2020. Bineînțeles că toate aceste tehnologii însă trebuie să fie mai bine cercetate, deci trebuie să investim bani în această direcție. Aștept cu nerăbdare cooperarea pe acest subiect foarte important. Mulțumesc! Mulțumesc în numele versiilor domnul Ninisto, coordonator, care se ocupă și de acest dosar. Mulțumesc, mulțumesc raportoare pentru prezentarea excelentă pe acest subiect. stocarea energiei ar trebui să fie văzută ca o cheie a sistem, deci pentru decarbonizarea economiei. Așa ar trebui să vedem acest raport, să vedem acest raport ca un facilitator pentru o tranziție spre uh, sisteme fără carbon. Să avem o abordare holistă uh, de tip uh, smart system, să nu ne uităm doar la diversele tehnologii, ci la nivel general cât de eficient este stocarea. Și de aceea, deci, ă, stocarea face parte din această abordare globală, holistă, ă, a surselor regenerabile de energie. Cum ne putem asigura că respectăm ă, ambițiile de mediu? Un alt aspect la care aș dori să mă refer o reprezintă sistemele de răcire și de încălzire care trebuie să fie alimentate de regenerabile. Deci, pe lângă electrificare, acest sistem ar fi o posibilitate bună pentru a obține o economie total decarbonizată. De exemplu, la Helsinki avem uh, depozitare subterană și companiile uh, doresc să folosească acest sistem uh, de depozitare subteran. Deci, iată, e o uh, soluție importantă pentru a ne asigura că uh, sistemele termice de energie sunt uh, decarbonizate în uh, Europa. Am putea folosi, de exemplu, flexibilitatea produsă de către, oferită de către energia eoliană, deci în țările precum Suedia și Danemarca se folosesc foarte mult aceste sisteme. Un alt aspect reprezintă principiul eficiența în primul rând. Există unele tehnologii care au mari pierderi. De exemplu, când se face tre trecerea de la energie la hidrogen, se pierde 30-40%. Uh, deci credem că ar trebui să investim mai mult în uh, baterii. Deci ar trebui să, tot așa, să avem o abordare uh, holistă când optăm pentru o soluție tehnică sau alta. Da, deci cred că e un raport foarte important pentru noi și vom sprijini raportoarea. Mulțumim, domnule Ninisto. În numele grupului ID, doamna Silvia Limon, aș dori să respectă cele două minute. Mie mi se pare acest raport foarte important, îl salut și mă bucur de faptul că avem această dezbatere cu privire la stocarea energiei. Există însă o problemă tot timpul se pune sub, tapet, sub covor anumite probleme. Unii vorbeau despre flexibilitate. Mie mi se pare fals. De exemplu, dacă Uh, uh, vrei uh, să ai acces la curent electric, trebuie să existe în rețea acel curent. Deci nimic de a face cu flexibilitatea, ci cu aprovizionarea cu curent, care trebuie să fie tot timpul disponibil. Apoi, unii colegi au spus că stocarea Uh, uh, energiei trebuie să fie legată de uh, pierderi, deci are ca efecte pierderi de energie și de deci ce noi sperăm ca politicienii să recunoască că e nevoia de noi tehnici, dar ele nu sunt susținute de către piață, pentru că dacă ar fi fost susținute de către piață, deja ar fi disponibile. Și apoi se mai vehiculează idei uh, în ceea ce privește producerea de energie. Cum uh, funcționează sistemul uh, uh, termic în Helsinki? Este foarte bine, pentru că acolo folosiți foarte multă energia geotermală, dar în Austria se poate și a folosi, în Germania nu, în aceeași măsură. Deci, salut acest raport, dar sper Uh, să și recunoaștem cei care își doresc cu adevărat neutralitatea climatică. În primul rând avem nevoie de capacități de stocare și după aceea vom putea vorbi despre neutralitatea carbonică. Deci, uh, ceea ce uh, face Parlamentul și Uniunea Europeană încearcă să facă al doilea pas înaintea primului și trebuie să recunoaștem acest lucru cu sinceritate. Mulțumim. În numele grupului ECR, domnul Krasnodevski vicepreședinte și coordonator la comisia noastră. Mulțumesc, mulțumesc și eu raportoarei. Într-adevăr, e un raport din proprie inițiativă care sosește la timp. Cu toții știm că dacă vrem ca Uniunea Europeană să-și uh, îndeplinească obiectivele din uh, strategia uh, climatică, totul depinde de stocarea energiei și deci avem nevoie de un document uh, foarte bun, uh, dar și foarte focusat, pentru că bineînțeles că este foarte important să ne axăm pe subiecte importante. Unul dintre ele fiind uh, subiectul bateriilor și a celorlalte tehnologii disponibile. Doream să vă reamintesc că Curtea de Conturi a spus că Uniunea Europeană a devenit al doilea actor de pe piața uh, bateriilor. Ne axăm cu toții pe bateriile cu litiu și cu fier, dar e greu să fim competitivi pentru că trei sferturi din costurile de producție în acest domeniu vizează materiile prime și, după cum noi știm, Uh, uh, pe piață mm, domnește concurența din partea companiilor cu costuri scăzute. Deci, trebuie să ne gândim poate să investim mai mult în tehnologiile energetice, să încurajăm uh, bateriile prin subvenții, bateriile pe bază de substanțe chimice, astfel încât Europa să aibă și un avantaj tehnologic în acest domeniu pe viitor. Apoi, obstacolele, barierele la nivel european. Știm că pachetul energetic abordează o serie de probleme, dar mai există însă și obstacole administrative care trebuie să fie înlăturate pentru a permite dezvoltarea uh, tehnologiilor de stocare la nivel european. Și apoi și problema costurilor, să nu uităm uh, securitatea aprovizionării. În ce privește bateriile, știm cu toții că China uh, uh, deține 50% din minele de extracție de cobalt și de litiu. Și apoi trebuie să vedem care sunt măsurile naționale țintite pentru a uh, Uh, încuraja facilitățile de stocare și apoi să ne gândim cum am putea să schimbăm uh, regulile privind subvențiile naționale pentru perioada după 2022. Mulțumim, domnule Krasnodevski, și în fine, dar nu în ultimul rând, din partea GUE, domnul, domnul George Ciociu. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, raportoarei pentru uh, deschiderea de care a dat dovadă pentru a aborda acest subiect foarte important, care poate că ar, trebui, ar putea să atenueze o parte din consecințele negative ale schimbărilor climatice. Planeta noastră arde deja și uh, ce nu a fost redus la scrum Uh, este uh, înecat de, uh, de, de uragane. Deci trebuie să ne asigurăm că avem o strategie de stocare a energiei care să joace un rol foarte important în lupta noastră pentru emisii zero, pentru un sistem fără emisii, care se bazează exclusiv pe sursele regenerabile de energie mulți s-au, spus multe făcut discursuri uh, mărețe, dar cred că acum e momentul să trecem la fapte. Nu mai avem nevoie de promisiuni, ci de angajamente. Energia este o resursă foarte importantă, este și un bun social și trebuie să ne asigurăm că avem uh, energie și să luptăm uh, să combatem sărăcia energetică. Este de asemenea extrem de important să ne asigurăm că toți cetățenii au acces egal la Uh, noi capacități și tehnologii de stocare a energiei. Trebuie de asemenea să ne axăm pe uh, statele mai vulnerabile, să le ajutăm pentru a le ajuta să creeze, să, să construiască infrastructura necesară pentru stocarea energiei. Și aș dori să mă refer și la LNG, care ar putea să fie folosit uh, ca un carburant Uh, de tranziție și, insist, de tranziție pentru a trece uh, total spre energia din surse regenerabile. Noi vom înainta câteva amendamente din partea grupului nostru, sigur, în cooperare strânsă cu raportoarea și cu ceilalți uh, raportori alternativi. alternativi eu sunt convins că vom avea o cooperare rodnică și vom obține rezultate optime. Mulțumim, domnule Georgiu. Patru colegi s-au înscris la cuvânt. Îi rog numai mult de uh, un minut, cinci, după aceea vom da trei minute Comisiei Europene pentru a răspunde la aceste întrebări și după aceea îi dăm uh, cuvântul doamnei Gamon, doamnei raportor. Domnul Pecarino. Thank you very much. Uh, Mulțumesc. Două chestiuni. Bateriile în primul rând, depindem foarte mult de producția din China și depindem masiv și de materiile prime din Congo, în primul rând, din Republica Democratică Congo, dar și din China. Congo produce cam 60%, produce cam 60% din uh, cobaltul, e un, uh, o materie primă foarte importantă. Comisia a publicat un plan de acțiune care face propuneri bune, dar avem nevoie de noi uh, propuneri în acest sens și sper ca Comisia să fie mai uh, proactivă decât uh, în trecut. Și acum, stocarea carbonului. În urmă cu doi ani, noi credeam că captarea, stocarea carbonului va fi răspunsul la toate problemele, dar s-a dovedit că nu e așa. Acum însă, când prețul tonei de dioxid de carbon este între 21 și 30 de euro pe tonă, am înțeles că în câțiva ani s-ar putea să se creeze capacități de stocare în câțiva ani și noi tehnologii și deci este foarte important să rezervăm din programul Orizont și pentru această tehnologie. S-ar putea să ne ajute, și aici mă refer la termen lung, deci s-ar putea ca în zeci de ani nu mă refer la viitorul apropiat, dar în 20-30 de ani e foarte important să încurajăm și aceste tehnologii. În orice caz, eu sper că acest raport din proprie inițiativă să identifice și noi idei, să le propulseze uh, în activitatea noastră și să inspire și Comisia Europeană. Mulțumesc! De fapt, șase colegi se înscriseseră la cuvânt. Următorul, doamna Cumpula Natri. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare că devine un raport de inițiative bun, cam larg, poate dificultatea este uh, să-l concentrăm mai mult, uh, să concentrăm mai mult uh, subiectul acestui raport um, Bateriile sunt importante, este important să avem o strategie, trebuie să creăm un ecosistem în Europa. Uh, avem mine în Europa nefolosite, dar folosim materii prime din uh, Congo sau din Asia. Noi folosim doar 3% din uh, bateriile din lume. Deci avem timp, e timpul să creăm propriul nostru ecosistem durabil, de la materiile prime, de la mine până la reciclare. Și părțile reciclate să devină nou mater, mater, noi materii prime în cadrul economiei circulare. Acest raport poate să facă diferența. Um, putem arăta direcția revizuirii uh, regulamentului TNE uh, și uh, mai e nevoie de cercetare nu doar pentru tehnologiile de baterii, dar și pentru toate tipurile de materiale. Spunem că doar uh, încălzirea apei e cea mai bună tehnologie, dar există și alte posibilități și am văzut uh, și alte sisteme de stocare, altele decât cu apa. Mulțumesc. Care cuvântul domnul Buchner de la Versi? Mulțumesc aș dori să mă refer la capacitatea mare de stocare, de exemplu stabilizarea uh, rețelei sau nevoile industriale. Aici având în vedere capacitatea de stocare, nu avem decât o posibilitate, respectiv stocarea chimică. Și aici e nevoie de uh, hidrogen uh, ca vector energetic și aș dori în primul rând să subliniez că în cazul electrolizei nu se folosește doar hidrogen, ci și alte substanțe electrolitice, deci haideți să nu ne axăm uh, doar pe uh, hidrogen. Și o altă observație importantă trebuie să avem o abordare transversală, uh, pentru că electroliza se face la temperaturi foarte ridicate și deci uh, am putea să uh, recuperăm 60% din căldură. Este o putere mult mai mare decât a energiei nucleare și a energiei din cărbune. Deci, această metodă funcționează, însă doar dacă este combinată, de exemplu, cu uh, uh, nevoia de uh, hidrogen din industria siderurgică. Deci putem folosi uh, acești uh, vapori, uh, acești aburi uh, fierbinți și să îi transformăm în uh, curent. Deci trebuie să avem o abordare holistică și transversală, să nu ne gândim doar la un domeniu. Mulțumesc! The next one is, uh... Mulțumesc, domnule Bucrat. Urmează domnul Cocut de la S&D. Mulțumesc, voi continua în limba poloneză. Repet faptul că uh, aceste investiții sunt foarte importante în uh, proiectele de energie. Este important uh, să-i ascultăm pe cetățeni, trebuie să comunicăm cu ei. Um, de exemplu, în Silesia nu există o tradiție de consultare socială în cazul uh, uh, programelor de investiții uh, în domeniul energiei, ca să se hotărască ce mine continuă în activitate și ce mine se închid. Aceste inițiative de consultare a locuitorilor sunt foarte importante înainte de noi investiții energetice este important ca aceste populații uh, să dea speranțe de aer curat uh, populației pentru ei și pentru generațiile următoare. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Nica și președintele cere scuze că nu l-a văzut la început. Mulțumesc, domnule președinte. Poate ar trebui să spun asta în românește pentru ascultătorii noștri români. Despre uh, înmagazinarea energiei, pentru că până acum acest subiect a fost considerat de către foarte mult, multă lume ca fiind un subiect uh, tabu. Astăzi constatăm cu toții că fără o tehnologie adecvată și o capacitate adecvată de magazinare nu e nici Green Deal, nu e nici decarbonizare, nu putem discuta despre foarte multe lucruri foarte serios. Al doilea lucru, cu tehnologiile existente astăzi, în înmagazinarea energiei, doar 1% sunt non-hidro. Deci tehnologia de acum 80-100 de ani care o aveam, aceeași tehnologie astăzi dă 99% din capacitatea de magazinare energiei electrice din, uh, din, uh, din lume. Deci, care e concluzia? Trebuie diversificată și neutralitatea tehnologică în a găsi o sursă de, surs, sau surse alternative de înmagazinare care să poate să fie dezvoltabile pe scară largă, să facă sens din punct de vedere al prețului, să recunoaștem operatorii care se ocupă și investesc în înmagazinarea energiei ca operatori în cadrul pieței de energie și atunci vom avea toate aceste răspunsuri. Și da, Horizon Europe trebuie să investească masiv în găsirea acelui breakthrough, acelei tehnologii care, sau acelor tehnologii care să poată să aducă cu adevărat o soluție pentru înmagazinare. Bateriile electrice, toată lumea e de acord că nu mai reprezintă singura soluție și nici de cum o soluție care să fie pe termen lung. S-a vorbit de hidrogen, da, hidrogen și probabil vom vedea în New Green Deal că hidrogenul reprezintă una dintre soluțiile cele mai importante și mai sunt și alte soluții. Poate unele dintre ele astăzi nu le vedem pentru că sunt considerate scumpe. Dar scump nu înseamnă imposibil, scump înseamnă doar că trebuie să cobor prețul. Mulțumesc. Mulțumesc. Thank you so Mulțumesc, domnule Nica. Domnul Eller, coordonator de la PPE. Din... Au spus aspecte interesante în legătură cu avantajele și dezavantajele tehnologiei. Pentru mine, dificultatea cu acest raport este că nu poate să sau nu are cum să fie o listă a diverselor tehnologii de uh, sconare, ci trebuie să vedem care este și uh, viabilitatea economică și uh, s-a spus uh, deja că trebuie să includem acest lucru și în strategia industrială. Și știu că pentru unele persoane prezente în sale uh, e uh, dureros faptul că vorbim tot timpul despre uh, tehnologie, dar în unele statele membre nu se investesc fonduri. Deci, practic, ele pun bețe în roate acestei stocări a energiei. Mă gândesc, de exemplu, la uh, stocarea, la stocarea în uh, uh, diverse capacități. Uh, statele membre nu fac suficient. Deci eu cred că trebuie să ținem cont de două aspecte pentru a introduce această capacitate de stocare în uh, strategia industrială. Deci nu trebuie să avem power to gas dacă, de exemplu, hidrogenul uh, e exclus din uh, tot ce ține pentru uh, mobilitate, pentru că pre prețurile vor fi influențate. Deci uh, avem nevoie de piața mașinilor, a transportului ca piață pentru hidrogen și după aceea să folosim hidrogenul restant pentru stocarea energiei. Deci trebuie să facem o listă a priorităților și să vedem ce este important și apoi să spunem că problema principală o reprezintă faptul că statele membre se opun stocării țării și uh, trebuie să uh, se spună foarte clar acest uh, lucru în raport, pentru că dacă nu vom eșua. Eller, de last tu intervenție. Mulțumesc, domnule Eller. Și uh, ultima intervenție este a domnului Casares. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, este clar că um, lucrurile Uh, sunt uh, evidente. Pentru o decarbonizare trebuie să profităm de tot potențialul energiilor regenerabile și, practic, există două posibilități să facem asta. Sau prin interconexiuni bune, trebuie să atingem obiectivele legate de interconectări și acolo unde trăiesc eu, în Galicia, în Spania, e mult vânt. Dar în alte zone E, multă so- e mult soare, deci trebuie să existe această interconectare a Europei pentru a permite energiei produse într-un loc să ajungă în altul. Dar, pe de altă parte, este clar că și stocarea energiei este foarte importantă. Așa cum am făcut-o în cazul energiei solare, Multe țări au uh, oferit prime pentru a stimula producția de energie solară. Astăzi prețurile au scăzut foarte mult, dar nu trebuie să uităm industria. Cred că Trebuie să ajutăm la demararea acestor tehnologii, dar industria noastră trebuie să aplice aceste strategii. Dacă nu ni se va întâmpla ce ni s-a întâmplat uh, uh, în, în trecut cu alte tipuri de baterii. Vom depune amendamente. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum are cuvântul domnul Grutner. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, raportorului pentru tot ceea ce a făcut. Electricitatea nu poate fi stocată prin natura sa și multe tehnici nu sunt, nu au ajuns la maturitate pentru a fi soluții de stocaj viabile. Deci e nevoie de inovare. Trebuie să se exploreze toate posibilitățile și acest lucru se poate face doar în cadrul unor alianțe europene și la nivel de metode și strategii trebuie să uh, găsim cu Comisia și Consiliu uh, strategii pentru a crea alianțe, ca Alianța Europeană a Bateriilor pentru uh, inovații cu baterii uh, cu ion și sodiu, fără cobalt sau baterii solide și Comisia va anunța în curând crearea unei noi alianțe europene pentru hidrogen și acesta este un subiect în legătură cu care statele vor trebui să lucreze împreună pentru a structura un sector care încă e la începuturi astăzi. S-a creat uh, pe acest subiect uh, o zi specială de către Comisie, chiar când noi eram la Strasburg, din păcate, deci n-am putut să mergem. Și trebuie să ne gândim și la capacitatea de stocaj în spațiu. Ar putea părea stupid, dar spațiu ideal pentru panourile solare și am putea găsi soluții acolo, așa cum propun chinezii de altfel, și am putea produce multă energie în spațiu. Vă dau un exemplu legătură cu data, data centers, care astăzi au mai multe uh, emisii decât tot traficul am, uh, aerian mondial. Deci dacă data centerurile sunt în spațiu, atunci sunt departe de noi, uh, emisiile nu sunt aici pe pământ și pot fi alimentate de panouri solare. Deci sunt piste interesante legătură cu care trebuie să lucrăm împreună. Mulțumesc. Uh, dezbaterea privind spațiul va începe peste câteva minute, spune președintele. Și putem spune și atunci câteva cuvinte în legătură cu asta, poate. Acum dau cuvântul Comisiei Europene, reprezentat de domnul Stefan Moser de la DG Ener, șef de unitate Security of Supply. Aveți trei minute, maxim. Mulțumesc, domnule Bușoi. Stimată doamnă Camunț, stimați deputați, mă bucur să mă aflu aici în numele Comisiei. Ne bucurăm de acest raport de inițiativă al Parlamentului în legătură cu stocarea de energie, care oferă ghidaj politic control să ne îndreptăm, pe ce să ne concentrăm și cum putem îmbunătăți situația. Este clar că pachetul de energie ecologice este baza, s-au făcut deja multe, dar trebuie să facă și mai multe. Aceste, trebuie să facă, aceste eforturi trebuie să facă parte din eforturile legate de pactul ecologic ale Uniunii Stocarea de energie este un instrument de flexibilitate esențial, un instrument care poate asigura siguranța furnizării de energie, așa cum au spus uh, mulți deputați. Trebuie să colaborăm cu piața pe baza pieței, dar trebuie să sprijinim piața printr-un cadru uh, de reglementare foarte performant la nivelul Uniunii, dar și în statele membre. Statele membre au un rol uh, crucial de jucat aici, în cadrul planurilor naționale de energie și climă, să-și îmbunătățească regulile de stocaj, să definească de cât stocaj e nevoie în funcție de situația lor specifică națională, așa cum au spus mai mulți deputați. Situația nu este aceeași în toate statele membre. Există diferite puncte forte și puncte slabe, având în vedere caracteristicile lor geografice, disponibilitatea de resurse la nivel național și aici statele membre trebuie fiecare să-și asume responsabilitatea specifică. Trebuie de asemenea să oferim sprijin la nivel, să, se prezint, să se ofere sprijin la nivel național. Există sprijin de la nivel european, din Orizont Europa, de la TNE, pentru proiectele de infrastructură, dar trebuie să fie și la nivel uh, național pentru și poate chiar și reguli pentru ajutoarele de stat. Avem nevoie abordare neutră din punctul de vedere al tehnologiei. Așa cum au spus mai mulți eurodeputați, nu se poate să alegem anumite tehnologii ca fiind cele câștigătoare. Trebuie să existe o metodologie de identificare a obstacolelor pentru a permite tuturor actorilor de pe piață să inoveze și cetățenilor să aleagă cele mai bune soluții în funcție de nevoile lor. Așa cum am spus, e nevoie de o cooperare uh, în Europa, avem nevoie de schimb de resurse, trebuie să uh, cooperăm, să facem uh, um, evaluări de adecvare uh, și să ne asigurăm că energiile regenerabile pot fi abordate așa cum trebuie, să se asigure securitatea energetică a sistemului și în același timp decarbonizarea completă a sistemului european de energie. Vă mulțumesc și așteptăm uh, cu nerăbdare să cooperăm cu dumneavoastră. Comisia uh, pregătește și un studiu cu consultanți cu obiectivul de a face recomandări și a de le uh, include strategia noastră de integrare a sectorului uh, inteligent, uh, care, propunerea comisiei care va fi făcută în acest an. Vă mulțumesc, domnule Moser, spune președintele, și acum dau cuvântul raportare pentru a reacționa și pentru a trage concluzii. Mulțumesc, domnule președinte, doresc să mulțumesc tuturor colegilor pentru sugestii, pentru contribuții. Doresc să mulțumesc domnului Moser pentru comentarii Sper că vom putea include rezultatele studiului în uh, raport. Este foarte important să avem o privire de ansamblu asupra capacităților de stocaj din uh, toate diferitele țări. Doresc să încep prima face câteva comentarii doar uh, și o voi face în germană. Um, Ce aș spune colegului Eller? Eu nu vreau să fac uh, o listă aici uh, în uh, ce privește tehnologiile de stocare, dar trebuie să recunoașteți, există domenii în care fiața nu funcționează, unde există provocări, ați menționat și dumneavoastră o serie dintre ele și eu cred că e într-adevăr e greu în unele state membre, în Austria de asemenea, e, știu că cetățenii sunt împotrivă pentru că știți că e vorba de șantiere foarte mari și deci aș dori să-i rog pe politicieni să își facă treaba de convingere, să-i convingă pe cetățeni, pentru că există uh, locuri în Europa unde aceste proiecte de anvergură sunt uh, uh, mai bine acceptate de către populație. Nu e vorba de o țară europeană, Elveția, de exemplu, dar există astfel de proiecte care sunt mai bine acceptate de către populație. Deci cred că trebuie împreună să cooperăm și să încercăm să sensibilizăm opinia publică și, deci, argumentul principal principal trebuie să fie că schimbarea energetică este foarte importantă și politicienii trebuie să uh, uh, explică, uh, explice cetățenilor că acolo unde există posibilitatea de a folosi uh, stocarea este un lux să nu uh, irosim uh, această posibilitate. Uh, dar sigur că trebuie să ținem cont uh, și de eficiență, deci nu trebuie să insistăm pe stocare acolo unde nu există bani. Deci trebuie acolo unde se poate obține valoare, uh, un plus, uh, deci o plus valoare din punctul de vedere al eficienței energetice, să insistăm pe stocare. Și ideea mea era să vă rog să cooperăm împreună pentru a ajunge la o uh, soluție bună și pentru a obține un raport care oferă o privire de ansamblu asupra unui subiect. Pentru că, spuneți și dumneavoastră, există foarte multe provocări în diverse state membre și aici sigur că trebuie să ținem cont de specificități atunci când impunem un tip de tehnologie sau altul. Și eu mă gândeam spuneam că ar fi bine să ne gândim uh, și cum să facem legătura cu uh, strategia industrială și m-aș bucura dacă ați putea să-mi uh, transmiteți și o contribuție în scris. Domnului Buchner, aș dori să-i spun, da, într-adevăr, că, într-adevăr, n-ar trebui să fie uh, piedici în calea folosirii hidrogenului. Suntem mm, într totul de acord amândoi și, de asemenea, m-aș bucura dacă ați putea să-mi transmiteți o uh, contribuție. Și apoi și această abordare holistă și transversală este foarte bună, sunt de acord cu dumneavoastră și așa intenționez să procedez. Pentru a încheia cu limba germană, aș dori să Uh, mai spun că da, înțeleg uh, uh, colegei de la IDE. Știu că, într-adevăr, participarea opiniei publice este foarte importantă, trebuie să o convingem, dar eu cred că se poate și tocmai de aceea suntem aici, de aceea avem această temă. În domenii în care uh, uh, nu se folosește în mod eficient uh, energia, da, aici uh, trebuie să intervenim. De exemplu, uh, agentul termic uh, funcționează și în Germania, nu doar în Finlanda. Mă întorc acum la limba engleză, pentru că dacă nu e greu, se amestecă lucrurile în cap, uh, spune vorbitoarea. I want to thank Doresc să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și asistenților și experților care au venit la prima reuniune a raportorilor de acum două săptămâni. Vă mulțumesc tuturor pentru contribuțiile dumneavoastră foarte utile pentru raport și doresc să subliniez că este important ca Parlamentul să aibă o abordare comună și să sprijine acest uh, subiect. Este important să subliniem uh, importanța lui ca efort complementar la tranziția energetică. Nu am uh, mult mai mult de spus. Uh, de dragul timpului, prima noastră ședință a fost foarte constructivă și sper că vom putea continua să lucrăm la fel de bine împreună. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru ceea ce ați făcut, mulțumesc colegilor care au contribuit la această dezbatere. Bineînțeles, dezbaterea va continua cu ocazia uh, discutării raportului. Acesta a fost doar primul uh, schimb de opinii și acum trecem la spațiu și ca parte a exercițiului nostru obișnuit uh, de invitarea tuturor agențiilor la Comisia ITRA, tuturor agențiilor care țin de competența noastră, domnul Carlo de Solides, director la Agenția Europeană pentru Spațiu. Intenția noastră era să invităm ambele agenții astăzi, dar domnul Werner de la ESA nu a putut să vină astăzi, dar o să-l invităm uh, la o ședință ulterioară, în februarie sau în martie, dar domnul Destorides este alături de noi astăzi. Vom avea o dezbatere cu el. Um, deci e vorba de Agenția pentru Sistemele de Sateliți. Uh, uh, propun să limităm această dezbatere la o oră, pentru că apoi uh, ne vom întâlni cu doamna vicepreședinte Vestager și dezbaterea va fi una extrem de interesantă. Îi rog pe colegii care părăsesc sala să o facă în liniște Domnule Desdorides ne va prezenta um, a, Agenția pentru uh, Sistemele de Sateliți. Uh, aș dori să subliniez înainte de asta că uh, problemele sistemului Galileo nu vor fi abordate astăzi pentru că sunt reguli de securitate care se aplică aici. Subiectul va fi discutat separat în curând dar altă dată, probabil pe 18 februarie. Uh, deci vom face următorul lucru. Domnul de, domnule Desdorides, uh, aveți o intervenție inițială de 10 minute în care ne veți explica cum funcționează anceția, care sunt prioritățile ei și Um, provocările și punctul de vedere în legătură cu lucrurile importante în dezbaterea europeană și apoi îi voi invita pe coordonatori, pe cei care locuiesc uh, și alți colegi interesați uh, să intervină, bineînțeles, domnul Salini și apoi, la sfârșit, domnul Dezdorides va reacționa, va răspunde și mm, va avea observații uh, um, finale, dacă avem timp și dacă putem da cuvântul și comisiei dacă dorește. Acestea fiind spuse, dau cuvântul imediat domnului Destorides, mulțumindu-i pentru prezența sa alături de noi astăzi și îl rog să prezinte activitatea agenției pe care o conduce. Vă rog, domnule Destorides. Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule președinte, și bună ziua tuturor! Vă mulțumesc pentru că îmi dați această ocazie de a reprezenta aici programul spațial european și agenției GNSS europene. În aceste 10 minute de prezentare introductivă o să mă ocup de trei aspecte. În primul rând, câte ceva despre agenție propriu-zis, despre realizările sale în general. Apoi o să vedem uh, noutățile aduse de regulament pe care le vom resimți începând cu ianuarie anul viitor, deci care sunt uh, ultimele vești legătura cu GSA și GNSS și apoi uh, piața, realizări, bilanț și perspective. În primul rând, în ce privește agenția GSA, este o agenție care s-a dezvoltat foarte rapid în ultimii 8-9 ani. Astăzi ne găsim într-o situație cu 200 de eh, persoane în echipă, nu numai la Praga, unde este sediul, nostru și unde se află majoritatea personalului, dar avem și centre operaționale lângă Paris, la Madrid, în țările de jos și un uh, birou operațional la Toulouse. Două centre operaționale se ocupă de monitorizarea securității sistemului și vreau să subliniez că aceste centre sunt uh, uh, organizate astfel încât uh, există o monitorizare 24 ore din 24. Care ar fi principalele axe de activitate ale agenției? În primul rând, furnizarea de servicii pentru EGNOS, care e sistemul nostru regional, adică regiunea Europa, de exemplu, uh, sporirea performanței echipamentelor GPS pentru aviație și apoi uh, serviciul pentru Galileo. Este ceea ce am preluat ca uh, sarcină începând cu ianuarie 2017 și cred că, ca să vă comunic aceste rezultate, cel mai simplu este să vă spun care a fost reacția pieței. Pentru EGNOS, de când s-a anunțat uh, intrarea în funcțiune în aprilie 2011, adică aproape acum 9 ani, uh, ce se constată astăzi? Mai bine de 50% din uh, funcționarea uh, Uh, anumitor aparate în Europa de profil sunt uh, echipate cu echipamente EGNOS. Majori, practic, Airbus sau Boeing, principalii producători de aeronave, au uh, modele cu SBAS, EGNOS îmbarcate. E vorba practic de mai bine de 350 de aeroporturi din Europa care profită de această tehnologie care uneori este descrisă ca cea mai uh, uh, revoluționară de când s-au inventat radarele. Aceasta este EGNOS. Cât privește Galileo acum, după cum v-am spus, am avut, deci, am preluat această nouă sarcină de a face service pentru uh, Galileo furnizarea de servicii Galileo. După trei ani, putem să spunem că am realizat mai bine de un miliard de uh, echipamente, mai, ale, mai uh, cu seamă smartphone-uri compatibile, compatibile cu Galileo. E vorba de un succes absolut remarcabil, uh, Galileo, în ultimii ani. Și ca să exemplific, pot să vă spun că acest succes a fost încă și mai mare decât îl preconizam acum 4 sau 5 ani. Ce a determinat acest succes extraordinar? Cu siguranță e vorba de un sistem care funcționează foarte bine uh, și care aduce o noutate față de alte sistemele de navigație uh, prezente în restul lumii, dar mai mult decât atât, cea mai mult a contat uh, acțiunea agenției. Nu este suficient să transmiți semnalul respectiv. Trebuie să vezi că ceea ce a reprezentat diferența a fost uh, relația cu utilizatorii acesta a fost uh, principalul factor al succesului pe piață. Ce a însemnat asta? Adică o apropiere de utilizatori, de a înțelege nevoile lor și de a-i ajuta să ia anumite uh, hotărâri. După cum e ușor de înțeles, pe lângă aceste un miliard de, miliard de device-uri s-au făcut investiții, mai ales uh, de către producătorii de, producătorii de chipuri, uh, și atunci înțelegem de ce Galileo este în această mm, ecuație. Companiile, firmele au văzut că Galileo este o șansă pentru ele de a fi competitive pe piață. Și deci uh, agenția GSA a înțeles nevoile acestor utilizatori și le-a testat pe acestea ori de câte ori a fost posibil și financiar uh, înțelept să se facă acest lucru și asta a permis intrarea pe piață. Cred că cea mai bună cifră pe care pot să vă dau în acest sens este următoarea. Poate știți că agenția, poate odată la un an, uh, produce un raport de piață, market report, care devine și a devenit foarte rapid o referință peste tot în lume. Uh, el se găsește gratuit uh, pe site-ul GS. Ca să vă dau o idee, în primele 100 de zile de la publicarea acestui raport am primit mai bine de 10.000 sau am văzut că s-au descărcat mai bine de 10.000 de ori acest raport peste tot în lume. Iată interesul care este arătat uh, și încrederea pe care o au uh, utilizatorii față de experiența, expertiza GSA. Și um, ca să închei cu această parte, aș vorbi câte ceva despre dimensiunea securitate, care este importantă pentru programul GNSS, nu numai pentru că unul dintre semnale este unul criptat și care este special dedicat uh, institut, uh, utilizatorilor instituționali, mai ales în apărare, dar nu numai, uh, tot mai mult, securitatea devine tot mai importantă, așadar, pentru orice sistem comercial. Securitatea cibernetică este numai una dintre probleme, dar sunt sisteme care practic ne-au transformat viața. Un exemplu, o analiză recentă a demonstrat că aproximativ 10% din PIB-ul european este cumva legat de geolocalizare GNSS. Și al doilea aspect de, se referă la reglu, regulament, noul regulament, așadar, care va intra în vigoare cam peste un an obiectivul fiind acela de a crea un cadru juridic complet pentru întregul program spațial european. Pe scurt, de ce este important acest lucru pentru agenția AGSA? Pentru că, în primul rând, se pune accentul pe expertiza și experiența dobândite în ultimii ani, pusă în slujba altor programe. Agenția nu se mai concentrează pe navigație, ci devine Agenția pentru Programul European Spațial, pentru alte programe, Goldsatcom, Copernic și așa mai departe, și altele care o să se mai petreacă. Asta este foarte important pentru că Europa profită astfel de experiența dobândită în timp de agenție. Cât vine vorba de pătrunderea pe piață, dar și în domeniul securității. Bineînțeles că mă întorc cu plăcere la aceste aspecte, dacă doriți. Câte ceva despre rezultatele obținute pe piață. Care ar fi principalele? În primul rând, producția uh, masivă, uh, în masă, a smartphone-elor. Mai bine de 30 de firme, uh, branduri, uh, cunoscute peste tot în lume, sunt dotate cu acest uh, sistem, care devine sistemul standard peste tot. Deci, compatibile cu Galileo. În ce privește industria auto, avem aici 25 de uh, constructori uh, auto, de producători, care oferă pe mașinile lor sistemele Galileo mulțumită și regulamentului ECOL, care a intrat în vigoare în aprilie 2018, dar ar spune mai mult decât atât că, practic, toate, toate noile vehicule, mai ales cele autonome, mașinile viitorului, și asta ne spun constructorii, toate aceste noi vehicule vor beneficia de pe urma performanțelor oferite de Galileo. M-am dus acum câteva săptămâni la Compieni. Acolo am văzut că s-a testat o mașină uh, sau, autonomă cu nivel de automatizare 4 din 5. Ca să vă arătăm cât de interesată este industria auto, producătoare auto de Galileo și de EGNOS. În domeniul aviației, v-am spus deja că uh, avem cu ECNOS o adevărată revoluție care s-a produs, iar în sectorul dronelor, care este un domeniu în absolută expansiune, avem deja mai bine de 150 de modele echipate Uh, produse de zeci de uh, producători din toată lumea, deci echipate cu sistemul Galileo. În sistemul feroviar, astăzi, în Europa, există mai bine de 40.000 de vagoane care folosesc Galileo pentru uh, gestionarea bunurilor. Ce facem noi la la GSA este să folosim Galileo și ECNOS pentru semnalizarea pe șine feroviară. Și vreau să vă spun că există oarește inerție în acest sector, inerție față de schimbare. Sistemul, sectorul feroviar nu este neapărat foarte deschis față de inovare, el este și unul foarte fragmentat. Dorim să depășim aceste obstacole în sectorul maritim și cu asta închei. Aici am două cifre, 20% dintre uh, uh, captori uh, primesc aceste echipamente uh, EGNOS în Europa, pe plan internațional și în Europa 19%. Mă opresc aici, dar vreau să vă spun uh, în ce măsură Galileo și EGNOS s-au dovedit a fi niște povești de succes până acum. Mulțumesc foarte mult, domnule Desdorides. Iată, ne-ați prezentat ceva concret, cu foarte multe date și cifre, atât de interesante, așadar, exemple concrete. Vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Acum dau cuvântul pentru comentarii, pentru întrebări. Încep, ca de obicei, cu coordonatorii, cu înlocuitorii lor și apoi cu domnul Salini și alți colegi care sunt interesați de această discuție. Colegii de la secretariat vor face și o listă. Domnul uh, Eller de la PP are uh, prima intervenție. În primul rând, domnul Salini uh, are un rol special, e adevărat. Bun, să începem cu domnul Salini, raportorul pentru programul spațial adoptat de Parlamentul nostru în aprilie. Mulțumesc! În primul rând vreau să mulțumesc domnului Desdorides pentru că dânsul uh, se apropie de sfârșitul mandatului său de director la GESA. Iată, îi mulțumesc pentru aceste realizări extraordinare. Cred că există foarte multe provocări, însă astăzi putem să abordăm problema bugetului și cu asta aș vrea să încep cu banii. În primul rând, știm că Statele Unite au hotărât să investească 22,6 miliarde numai pentru anul 2020 în uh, cercetarea spațială. Noi încercăm să ne protejăm propunerea noastră de 16 miliarde pentru 7 ani de bugetare. Asta este situația. Bineînțeles că deocamdată explorarea sau cercetarea spațială nu prea are viitor în Europa. ESA a hotărât un buget de 14,2 miliarde timp de 3 ani. Asta este o veste bună pentru noi, dar nu este suficient noi, la nivelul UE, trebuie să hotărâm, dar și, deci asta la nivelul GSA și la succesoarea sa, să decidem așadar asupra unui buget potrivit, bun, pentru a menține Galileo, Copernicus și alte programe tradiționale, dar pentru a investi și în alte noi programe SSA, Goldsacom și așa mai departe. Pentru a obține aceste rezultate, trebuie să vorbim într-un singur glas în Europa. Asta nu este așa de simplu. Știm că există diverse abordări în Uniunea Europeană. În anumite țări se resimte o abordare orientată pe, spre apărare, în altele mai mult pe aplicațiile civile, însă se mai discută și problema guvernanței. Asta am văzut în ultimul mandat. Aici am încercat să avem o abordare comună. Este încă mult de făcut, mai ales în negocierile finale pe buget, Mă refer deci la guvernanță, pentru că aici mai există încă câteva paranteze deschise și încă neînchise, dar sunt optimist pentru că la Parlamentul European avem, în general, o abordare bună când vine vorba de toate aceste provocări și mize. În al doilea rând, tot de dragul concreteței, vreau să spun ceva și asta se aplică direct acestui domeniu spațial. Ne găsim la Comisia ITRE, deci subiectul nostru este industria. Și cred că subiectul nostru în această perioadă este unul uh, important. Uh, cetățenii ne pun o serie de întrebări în această perioadă. Noi încercăm să dăm un răspuns așa formatat sau mai bine zis, nu, să dăm un răspuns funcție de situație acestor așteptări. E păcat pentru că cetățenii numesc GPS, că, cum că acesta este un serviciu furnizat de Galileo. Iată, deficitul de comunicare. Aici trebuie să investim pentru că nu e vorba numai de a informa, e vorba de a stimula o democrație autentică. E important și geopolitic vorbind, pentru că dacă cetățenii noștri nu știu că se investește în numele lor, pentru ei e greu ca ei să înțeleagă și să aleagă Europa la vot. Da, asta este o provocare care ne vizează pe noi în mod direct. Mai este un alt subiect aici. Bine, nu, nu mai. Trebuie să existe legături, punți între programul spațial și altele importante, cum ar fi Green Deal. Programul spațial este esențial pentru a avea performanțe bune în cadrul Green Deal, Copernicus, are o serie de instrumente care ne ajută în acest sens. Apoi pentru agenda digitală. Fără rezultatele obținute în cadrul programului spațial, există riscul ca Green Deal și programul uh, digital să rămână vorbe goale. Numai. Trebuie să ne sporim capacitățile de a vedea și stimula legăturile între diferitele programe. Cooperarea internațională, în sfârșit. În ultima perioadă, la Orizont 2020, uh, am urmat o și am avut o linie bugetară specifică pentru programul spațial, Acum nu mai avem așa ceva. Nu mai avem buget uh, special consacrat. După părerea mea, asta este o greșeală, pentru că atunci când un investitor dintr-o țară terță, deci din afara UE, știe că avem un cadru juridic clar, juridic și bugetar clar, uh, consacrat spațiului, e mai simplu să investească acesta, inclusiv să, uh, el provenind din țările terțe. Și aici trebuie lucrat. Sunt atâtea și atâtea provocări, iar noi la Parlamentul uh, European uh, suntem deschiși pentru a finaliza aceste uh, negocieri și noi propuneri pentru spațiu și de asemenea pentru a avea o relație sau relații bune, conexiuni între programul spațial și cel de apărare Bineînțeles, avem propria abordare, dar aceste programe totuși sunt atât de conectate, chiar dacă ele sunt, bineînțeles, diferite unele de celelalte. Mulțumesc, domnule Salini de la Renew, domnule Grudlea. Mulțumesc, domnule președinte. O să fac uh, câteva observații cu privire la agenție și misiunile ei. În primul rând, aș dori să mulțumesc directorului agenției pentru explicațiile sale. Aș dori să-i mulțumesc pentru tot ce a făcut. De ani de zile ocupă această funcție la uh, GSA, o agenție uh, cu reputație acum, nu era la fel în urmă cu ceva timp, deci uh, am înțeles că în 31 ianuarie se sfârșește mandatul dumneavoastră după 9 ani de activitate maximum posibil în conformitate cu legea. Deci mulțumim uh, încă o dată pentru munca depusă. GSA-ul uh, este o agenție recunoscută, dar uh, persistă însă totuși două probleme la care aș dori să mă refer. Problema de uh, angajare, ceea ce mie nu mi se pare normal, pentru că uh, Uh, totuși, uh, munca în această agenție este prestigioasă, dar se pare că e greu să găsiți uh, specialiști pe care să-i angajați, ceea ce e păcat. Poate că contractele sunt precare, dar contractele precare permit și aceste recrutări temporare. Mm, dar, în orice caz, am înțeles că e o problemă cu selecția personalului și apoi o subfinanțare, care mie mi se pare evidentă de ani de zile deja, și mai există și misiuni tot mai importante acordate acestei agenții, deci avem de-a face aici cu o contradicție. Și dacă vrem ca agenția continuă, să continue să își desfășoare activitatea, trebuie ca uh, bugetul său uh, uh, să fie consecvent. Se vorbea de 200 de persoane angajați de către GSA. ESA e vorba de 2200 de persoane, deci iată, 10% din efectivele ESA se află doar la dumneavoastră. Uh, noul uh, regulament european uh, pentru care este raportor colegul Salini, se referă foarte bine la problemele de guvernanță și propune și soluții în acest sens. Propune, de exemplu, ca fiecare să aibă un rol în politica spațială europeană. Iată, Comisia dă ordine și finanțează ESA, se ocupă de partea de cercetare și dezvoltare, iar GSA-ul uh, Uh, trebuie să pună în aplicare, dar trebuie să dea și un, uh, o, o reacție, pentru că dacă produsele nu sunt bune, atunci trebuie să ajungă mesajul la ESA, dar în orice caz e nevoie de un schimb constat între toți acești actori în domeniul uh, spațial, care mâine, în viitor, nu poate să apeleze la subcontractanți Uh, sper ca uh, uh, și în anii viitori să avem aceeași atmosferă plăcută pe care am avut-o. Domnul Salini a menționat bugetul pentru regulamentul spațial, 16 miliarde, eu o să fiu mai catolic decât Papa, cum se spune, 16 miliarde este de fapt propunerea Comisiei, dar Parlamentul European a propus 6,9 miliarde de euro pentru acest program spațial și aș mai aminti și că Parlamentul votează bugetul și nu Comisia Europeană Parlamentul și Consiliul. Deci, pentru mine, obiectivul pe care trebuie să-l vizăm îl reprezintă cei 16,9 miliarde pentru a pune uh, mai multe fonduri la dispoziția GSA. Și apoi, în ce privește programul spațial, într-adevăr, avem de-a face cu un proiect de text. Eu, personal, aș vrea să uh, retragem uh, parantezele din articolul 26 din regulamentul spațial, care uh, vorbește despre preferința europeană pentru industria noastră. E o decizie de la Comisia noastră să reamintim că totuși avem de-a face cu 50.000 de persoane care lucrează în domeniul spațial în Europeană, cu IMM-uri, dar și cu mari companii și deci Uh, avem de-a face cu o autonomie strategică a Uniunii Europene în domeniul climei, al apărării și așa mai departe. Toate aceste domenii sunt strâns legate împreună și deci în diverse domenii trebuie să luptăm pentru autonomie și deci preferința europeană merge în această direcție. Mulțumesc! Mulțumesc și e important să mai spunem și că Consiliul a propus uh, un buget cu 10% mai mic deci, da, noi luptăm pentru că 16,9 miliarde, dar dacă obținem 16 miliarde nu va fi rău. Mulțumesc că ne reamintiți asta și mulțumesc și domnului Salini pentru observațiile legate de buget. La sfârșit voi face și eu câteva observații. Acum dăm cuvântul coordonatorilor din parte, coordonatorul din partea versilor. Domnul Pexa. aș dori să abordez un subiect care devine tot mai important și care va fi și mai important pe viitor. Aș dori să mă refer la deșeurile spațiale. Volumul lor uh, crește tot mai mult și, dacă nu mă înșel, nu există niciun fel de strategie sau de proiect pentru a contracara acest uh, fenomen. Deci volumul deșeurilor crește și uh, probabilitatea coliziunilor crește și ea, a ciocnirilor, ceea ce ar putea genera și mai multe deșeuri care să îngreuneze și mai mult uh, situația. Aș dori să știu dacă s-a făcut cumva o evaluare de risc în legătură cu așteptările posibile și poate chiar previziuni pe viitor. Cum ar putea să fie uh, deci cum uh, va evolua problema, dacă va, se va agrava și eventual poate și câteva recomandări pentru soluții, pentru că e o mare amenințare pe viitor pentru programul uh, nostru spațial și ar trebui să avem o abordare proactivă. Mulțumesc! În numele uh, socialiștilor, domnul Zorinio. Bună ziua, domnule președinte. O să vorbesc în uh, portugheză. N-am putut participa la intervenția domnului director, dar aș dori să uh, felicit această agenție pentru tot ce a făcut uh, în ultimii timp. Agenția, uh, prin munca sa, a permis Uniunii Europene să rămână lider în acest domeniu. Concurenții principali, deci Kia, Statele Unite, recunosc că chiar ei conducerea incontestabilă a Uniunii Europene și avem și rezultate concrete care se văd chiar uh, în viața de zi cu zi a cetățenilor europeni. Felul în care ne coordonăm securitatea și uh, reacțiile Uniunii Europene în cazul catastrofelor, de asemenea, uh, anticiparea lor, reacțiile după catastrofe și așa mai departe, dar, așa cum s-a spus, e limpede că programele integrate în acest domeniu au uh, de-a face cu probleme de subfinanțare. Eu cred că este foarte important să mobilizăm uh, și să încurajăm Consiliul pentru a uh, ajuta Parlamentul European să uh, acționeze și aș dori să vă întreb uh, care este posibilitatea de a opta pentru parteneriate multilaterale care ar spori și vizibilitatea acestor programe spațiale, dar și care ne-ar permite și să identificăm alte surse de finanțare. Eu sunt președintele adunării parlamentare UE-ACP și la această adunare parlamentară noi uh, uh, ne ocupăm de strategia UE-Africa, programul de după uh, acordul de la Cotonou, iar în cadrul acestui parteneriat UE-Africa avem foarte multe piste posibile pentru a preîntâmpina catastrofele, de exemplu, a migrației forțate și așa mai departe. Deci, cum am putea, după părerea dumneavoastră, să folosim aceste parteneriate internaționale pentru a reacționa mai eficient și pentru a Uh, obține și finanțarea adecvată. Mulțumim! Mulțumesc! În numele grupului ID, domnul Berghia, Berghia are cuvântul sau celălalt coleg? Grazie, Mulțumesc, domnule președinte. Și eu Urez mult succes domnului director și felicitări pentru tot ceea ce a făcut până acum. Deseori, mai ales în ultimele luni, s-a discutat mai mult despre problema legată de incidentul cu Galileo, dar cred că e nevoie de discuții în legătură de raționalizarea relației dintre uh, GSA și Agenția Spațială Uh, sunt multe lucruri utile care au permis Uniunii Europene să aibă un rol de lider în acest sector. Sunt de acord cu ce spunea raportorul, uh, colegul Salini, dar mi se pare incredibil că într-un sector care a demonstrat o creștere importantă ca cel spațial, Spun, vă vorbesc despre experiența regiunii mele dezavantajate, subdezvoltate, uh, care este Puglia, Italia, dar spațiul producția de satelite de, um, și uh, alte um, lucruri asociate sunt prezente în Puglia. Deci, uh, um, E nevoie să, de dezvoltarea acestui sector în continuare, având în vedere provocările legate de schimbările climatice, dar și mă miră faptul că Comisia nu-și dă seama câte oportunități poate aduce această provocare. Regiunea mea, după cum am spus, are dificultăți și probleme de mediu, dar poate să se transforme într-o, să-și transforme industria într-o industrie cu emisii aproape zero, într-o industrie de viitor, cu raționalizarea resurselor sau uh, uh, uh, echipamentele spațiale pot să ajute la agricultura de precizie sau la monitorizarea poluării aerului. Deci, abordarea uh, generală după președinția finlandeză este că nu are rost uh, să ne pierdem în elogii pentru ceea ce s-a făcut. Nu trebuie să ne lungim prea mult cu anumite probleme. Regulamentul uh, ne va oferi ocazia să mai discutăm. Sper să existe sinergii virtuoase între GSA și ESA și când vine vorba de Copernicus și guvernanța sa, poate la nivelul integrării, integrarea a fost mai bună decât uh, cea în cazul programului Galileo. Vom vedea în următorii ani. Oricum, uh, abordarea Parlamentului va fi una fundamentală și cea a Comisiei ITRE. Sper că și ceilalți interlocutori, Comisia și Consiliul vor uh, ști să răspundă acestei provocări pentru că nu are rost să vorbim despre provocări legate de schimbările climatice, când astăzi în acest sector avem ocazia să o facem și nu o facem deocamdată. Mulțumesc. Dau acum cuvântul grupului ECR, domnul Toșanovski. Thank you, Mr. Chair. I will be speak in my mother language. Eh, já bych v prvé řadě se chtěl... Vorbim de mea. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, și eu uh, călduros uh, directorului executiv al agenției, ca și domnul Salini, pentru tot ce a făcut la această agenție. Rezultatele obținute sunt extraordinare programul acesta, deci mandatul agenției este atât de complex și a reușit să uh, obțină rezultatele de care vorbeam. E absolut admirabil. În urmă cu 5 ani, nimeni nu s-ar fi gândit că ne vom afla în situația în care ne aflăm acum. Deci, încă o dată, mulțumim pentru tot ce ați făcut, uh, domnule Tesdoridas. Dar eu cred că e foarte important ca agenția să fie transformată, să devină o agenție pentru proiecte spațiale, pentru că experiența dumneavoastră de piață, dar și experiența de securitate sunt uh, aturi extrem de importante și pentru alte uh, proiecte, Copernicus, Gnosos și așa mai departe, pentru că partea de securitate în aceste proiecte este uh, foarte importantă. Și aș dori să vă adresez și o întrebare. Poate că nu este o întrebare uh, simplă, dar eu cred că, având în vedere că uh, această agenție a crescut, are 200 de uh, angajați, și s-a spus că are probleme de recrupare, e, e greu să găsească experții aceștia ultra specializați pe piața uh, muncii. Uh, acest personal de 200 de persoane vi se pare suficient? Eu personal nu, dar care ar fi situația ideală? Ținând cont de Copernicus, de uh, SATCOM, uh, e vorba de proiecte complexe. Deci, care este părerea dumneavoastră? Domnule Testorides, pentru viitor, cum am putea să ne coordonăm mai bine? Cum am putea să coordonăm toate aceste proiecte? Pentru că fiecare dintre ele este extrem de complex și știți că mm, ar putea să fie complementare în același timp. Deci ce am putea face în acest sens? Și o ultimă observație, un Uh, membru foarte important al Uniunii Europene ne părăsește. Iar uh, sistemul Galileo și întregul uh, sistem era bazat în Uniunea Europeană. Îmi pare rău că ne confruntăm cu astfel de realitate tristă și în toate licitațiile publice, în relațiile comerciale, trebuie să avem o cooperare cât mai strânsă la nivel înalt cu Regatul Unit. Este un aspect extrem de important. Este un actor vital în uh, sectorul spațial. La nivel mondial mă refer. Și eu sunt convins că ar fi o pierdere imensă pentru Europa dacă nu am continua această cooperare foarte strânsă. Încă o dată, mulțumesc, uh, domnule uh, director, pentru uh, activitatea excelentă pe care ați depus-o la această agenție. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Bompar acum. Merci, monsieur le Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule director general, pentru prezentarea dumneavoastră și pentru tot ceea ce ați făcut. Întrebarea mea merge în direcția celei a colegului de la Versi. Suntem cu toții convinși că Galileo are dimensiune strategică fundamentală și deci întrebările legate de securitatea și fiabilitatea sa sunt extrem de importante. Dar e o problemă despre care am vorbit puțin, care Um, este pe termen mediu uh, o amenințare la buna funcționare a programelor spațiale. E vorba de poluarea uh, spațială. E vorba de 34.000 de obiecte cu diametru de peste 10 cm care uh, se plimbă prin spațiu în momentul de față și riscul de coeziune de coliziune între deșeuri și sateliții care stau la baza programelor noastre și mai ales la baza programului Galileo uh, sunt extrem de periculoase. Fiecare coliziune, dincolo de efectele imediate, creează din nou deșeuri și se creează deci un cerc vicios. Um, soluția trebuie să fie triplă. Prevenirea coliziunilor, deci gestionarea um, deșeurilor existente, depoluarea spațiului și prevenirea poluării uh, viitoare. Deci să evităm agravarea situației. Și aș dori să avem uh, o dezbatere în legătură cu cadrul uh, programului Galileo. Um, întâi, cum Gestiunea coliziunilor este luată în considerare în momentul de față în cadrul uh, programului Galileo. Apoi ne puteți da elemente în legătură cu soluțiile tehnice uh, vizate în momentul de față pentru depoluare și, în al treilea rând, nu credeți că Uniunea Europeană ar trebui să lanseze, să inițieze uh, un program internațional pentru depoluarea spațiului și problema reducerii deșeurilor uh, în spațiu a fost uh, luată în considerare în momentul uh, conceperii sateliților care fac astăzi parte din programul Galileo. Vă mulțumesc și vă felicit pentru tot ceea ce ați făcut până acum. Mulțumesc. Mai sunt alte intervenții? Permiteți-mi să spun doar câteva fraze în legătură cu spațiul în general și în legătură cu agenția dumneavoastră. Eu cred că trebuie să fim mai ambițioși și mai concentrați pe spațiu, pe politicile spațiale și pe dezvoltarea capacităților noastre spațiale. Sunt mult, mai multe de făcut, e evident, în anii următori. De asemenea, în programele noastre spațiale, cred că putem găsi răspunsuri pentru a ne atinge mai bine obiectivele strategice vorbim despre decarbonizare, despre mai multă eficiență energetică, despre inovare inteligentă și o economie bazată pe inovare inteligentă și cred că multe aplicații spațiale și mult din ceea ce faceți dumneavoastră și alții ar putea ajuta mult să atingem aceste obiective și um, pentru a ne îmbunătăți economiile. Cred că trebuie să existe finanțarea pe măsură și domnul Salini a menționat concurenții globali, uh, cum acționează, cum investesc, pentru că e o competiție globală pentru în spațiu ca și în alte domenii și trebuie să apărăm cel puțin propunerea Comisiei Europene trebuie să facem chiar mai mult de atât ceea ce a propus Parlamentul European dar dacă reducem programul spațial cu 5-7%, nici măcar inițiativele principale de succes, ca Galileo și Copernicus, vor, fi, uh, vor suferi presiuni, ca să nu mai vorbim de posibilitatea de deschide noi proiecte și, bineînțeles, sinergiile cu, să nu uităm sinergiile cu fondul de apărare și să nu uităm uh, programul de cercetare Orizont Europa. Aici există posibilități și trebuie să oferim posibilități pentru cercetare în domeniul spațiului. Deci aveți sprijinul nostru Comisia ITRE este competentă, principala comisie competentă uh, pe fond pentru activitățile și uh, politicile spațiale și dialogăm cu dumneavoastră, cu ESA și cu alți actori uh, importanți ca să fim mai eficienți, mai ambițioși în domeniul spațial în următorii ani. Acum aș dori să vă invit să răspundeți la întrebări, uh, să răspundeți la comentarii și mm, să dacă aveți alte lucruri de adăugat la declarația dumneavoastră inițială, puteți să o faceți. Vă rog. Mulțumesc. Domnule președinte, voi încerca să mă limitez la cele 10 minute care mi-au fost alocate. Nu voi răspunde la întrebări, una, una, la fiecare întrebare în parte, pentru că deseori ați abordat uh, subiecte similare. Voi începe cu bugetul. Mulți uh, dintre dumneavoastră ați uh, subliniat importanța acestui punct și nevoia de a se face tot ce se poate pentru a respecta solicitările comisiei comentez și vă spun că bugetul pentru spațiu are o rigiditate inerentă. Nu voi avea uh, aceeași performanță sistemului Galileo cu 20 de sateliți. Trebuie să respectăm condițiile necesare sistemului și o reducere a bugetului ar implica neajunsuri care ar uh, face sistemul să aibă de suferit. Cred că o reducere potențială ar fi în detrimentul uh, programului în, în practică și a um, consecințelui acestuia, a um, datelor folosite din acesta. Uh, am subliniat că o mare parte a valorii programului este legată tocmai din datele generate. Și aici trebuie să înlocuiască, să investească Uniunea Europeană. GSA, care se ocupă în mare parte de acest buget, propune o creștere a bugetului. E vorba de un buget de trei ori mai mare decât uh, cel din uh, perspectiva financiară precedentă. Deci așteptăm un buget de aproximativ 700-750 de milioane pe an în următorii șapte ani și având în vedere cifrele, uh, sumele <laughs> vehiculate în Statele Unite, mm, pot să vă spun că cifrele nu sunt deloc comparabile. Eu cred că bugetul e important, dimensiunile bugetului sunt importante, dar este important și modul în care va fi folosit acest buget. Am venit să vă spun că recent am semnat un acord cu Banca Europeană de Investiții. Sunt multe idei, multe acțiuni de încurajat cu noi IMM-uri, cu noi actori și dorim să o facem. Mă bucur că domnul Toșanovski a pus o întrebare în legătură cu bugetul agenției. Într-adevăr, noi vorbim despre bugetul programelor, dar agenția GSA are de suferit și suferă cu adevărat din cauza unei subestimări a bugetului său de funcționare. Aș dori să vă invit să citiți un document interesant pregătit de Curtea de Conturi în 2018. Îl veți găsi pe site-ul web al uh, Curții de Conturi și veți vedea că Agenția GSA este una medie, suntem undeva la mijloc din 41 de agenții, dar la buget um, suntem uh, complet, uh, uh, complet în afara listei, suntem agenția cu bugetul cel mai mare. Deci există o diferență mare între buget pe de o parte și staff pe de altă parte. Deci sunt puțini oameni care se ocupă de programe um, foarte costisitoare. Galileo, într-adevăr, are incidențe asupra multor sectoare și, într-adevăr, uh, uh, pactul ecologic este unul dintre domeniile de interes. Pot, aș putea să vă dau cifre din analiza noastră care arată că economiile, reducerile de emisie de dioxid de carbon, de consum de combustibil, de um, uh, pesticide, care se datorează problemelor Galileo și EGNOS, uh, sunt mari. În ceea ce privește fun funcționarea agenției din nou și dificultarea de a recruta personal, pot să vă spun că Situația se îmbunătățește în timp. E adevărat că la început am avut dificultăți mari. Pot să vă spun că problema devine mai ușor de, de gestionat pentru că devenim din ce în ce mai vizibili. Există mult interes în legătură cu programul spațial european și agenția noastră. Uh, și există consecințe pozitive asupra recrutării eh, de eh, noi membri ai personalului. S-a pus o întrebare în legătură cu deșeurile din spațiu, o poluare a spațiului. Pot să vă spun mai întâi că Galileo că problema e în creștere, importanța problemei e în creștere. Ați auzit anunțul cu o constelație cu mii de sateliți mici. Deci, problema ia proporții. În ceea ce privește Galileo, ne aflăm într-o situație relativ bună, pentru că Galileo folosește um, orbita de rază medie de la aproximativ 22.000 de kilometri de pământ. Deci e o orbită destul de înaltă și problema deșeurilor um, acolo este mai puțin gravă. Astăzi gestionăm acest risc printr-un sistem de monitorizare care al altor țări, mai ales al Statelor Unite, Deci, um, Statele Unite monitorizează, monitorizează um, deșeurile și risc de coliziune putem să ne mutăm sateliții pe o orbită sigură. Dar, într-adevăr, această problemă arată că Uniunea Europeană trebuie să se echipeze cu capacitățile necesare pentru a gestiona problema. Am menționat deja uh, programe de gestionare a traficului în spațiu, de supraveghere a spațiului și de monitorizare, este extrem de important ca Europa, având în vedere ambițiile sale spațiale, să se echipeze cu capacități pentru a gestiona această problemă care ia proporții. S-a pus o întrebare în legătură cu alte surse de finanțare. Da, a fost o întrebare destul de importantă. De obicei răspund că Europa cu Galileo și EGNOS construiește o infrastructură, un fel de autostradă și va reveni, va obține, va obține avantaje de pe urma investiției în economie, ca și de pe urma construirii unei autostrăzi. Dar există cazuri specifice în care putem, ca să, în care pot să existe colaborări între sectorul public și cel privat și aici dau un exemplu Cred că există oportunitatea de a crea un centru de excelență, de a aduce programul spațial în toate statele membre ale UE, reunind investițiile făcute la nivel național și la nivel industrial. Vă dau un exemplu scurt. În loc să avem două, trei, patru țări care să investească, nu știu, în agricultura de precizie, am putea avea un campion sau doi în acest domeniu și alte una sau două țări care să se concentreze pe autoturismele automate, pe semnalele pentru calea ferată și așa mai departe. Deci, există loc de rațional, pentru raționalizarea investițiilor și pentru încurajarea participării sectorului privat. Mai este un punct în legătură cu Brexitul. Aș dori să spun că ne pare rău că Regatul Unit părăsește Uniunea Europeană și când vine vorba de problemele spațiale și mai ales de Galileo și de EGNOS, pentru că Regatul Unit a fost un partener major în aceste programe, în acest program. În momentul de față, mai repede, Comisia trebuie să răspundă la această întrebare, dar ce pot eu să spun este că m-aș aștepta la un acord ca cel pe care îl avem astăzi cu țări ca Elveția sau Norvegia. Aceste țări contribuie cu o proporție din PIB-ul lor la program și beneficiază, deci obțin toate beneficiile participării la program. Bineînțeles, când vorbim despre uh, securitate, trebuie să se găsească un, o soluție specifică, dar cred că o soluție există. Very much. Thank Mulțumesc foarte mult uh, domnului Des Dorides pentru prezența dumneavoastră, pentru tot ceea ce ne-ați spus. Mulțumesc tuturor colegilor care au contribuit la dezbatere. O dezbatere importantă. În curând vom avea un schimb de opinii și cu celelalte, agen cu celelalte agenție, cu Agenția Spațială Europeană. Nu se știe exact când va fi posibil. Din păcate, azi directorul general nu a putut veni. Și Încheiem aici uh, ședința din această dimineață, dar vă rog să nu uitați că trebuie să ne întoarcem mai repede decât de obicei cu o oră, pentru că la 13.30 avem un schimb de opinii cu doamna Vestager, vicepreședinte a Comisiei Europene.